doamnelor și domnilor colegi, vă reamintesc că acum vom avea declarația doamnei Ashton privind Iranul și programul nuclear din această țară și ca să începem, dăm cuvântul doamnei Ashton. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum deja am menționat în cadrul întrebărilor, problema programului nuclear al Iranului este o preocupare pentru comunitatea europeană și internațională. Colegii dumneavoastră deja au menționat că la Consiliu în 21 ianuarie am discutat problema în contextul convenirii de noi sancțiuni. După cum am spus, de repetate ori, intenționăm să menținem presiunea asupra autorităților iraniene pentru ca acestea să își respecte obligațiile internaționale. Este vorba de o abordare împreună cu procesul E3 plus 3 pe care îl cunoașteți. Avem o serie de rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU, însă Iranul își încalcă obligațiile și nu cooperează cu Agenția Internațională Atomică și și-a accelerat programul nuclear. În ianuarie în, a început procesul de îmbogățire a uraniului până la 20% într-un sit controlat de armată. Dumneavoastră știți că de o serie de ani s-au exprimat preocupări în legătură cu lipsa de cooperare a Iranului în legătură cu problemele restante inclusiv dimensiunea militară a programului nuclear. În 2011, raportul IAEA a, arată evoluțiile înregistrate. S-a adoptat cu o majoritate covârșitoare o rezoluție ONU uh, care arăta preocuparea în legătură cu programul nuclear iranian. Acesta acest raport uh, susține uh, hotărârea noastră de a um, discuta cu Iranul despre aceste lucruri. I Am scris domnului Jalili, omologul meu, o serie de propuneri din partea noastră, însă în urma acestor intervenții repetate nu am primit niciun răspuns. Aceste propuneri se bazează pe un proces de construirea încrederii pe baza reciprocității și o abordare treptată. Întotdeauna ne-am arătat dispuși să uh, consolidăm încrederea între cele două părți, discutând alte probleme, cum ar fi cooperarea în zonă. Folosesc orice ocazie de a repeta acest mesaj pentru partea iraniană. Cel mai recent, în uh, discuțiile cu ministrul de externe, uh, iranian și în contra, contactele mele cu state terțe, în special Turcia, că transmițând mesajul că poarta este încă deschisă pentru negocieri. Negocieri care pot începe în momentul în care Iranul dă dovadă de dorința de a o face. În acest context am adoptat măsurile de sancțiune, am dat dovadă de um, unitate și leadership din partea Uniunii Europene. Aceste măsuri vor afecta în mod țintit uh, capacitatea financiară a Iranului, controlând veniturile din exporturi de petrol. Sancțiunile afectează un venit al guvernului iranian. Exporturile reprezintă 80% din uh, exporturile Iranului și 70, 70% din veniturile guvernamentale, țintind exporturile de petrol, creștem presiunea asupra guvernului iranian, uh, încercând să nu existe efecte negative asupra poporului iranian. La 1 septembrie, Statele Unite au decis să își consolideze sancțiunile, în special împotriva sistemului financiar iranian și împotriva veniturilor provenite din resurse cum ar fi exporturile de petrol. Ni s-au alăturat și alte state, în special cele care importă petrol iranian. Aceste efecte vor maximiza efectul sancțiunilor. Sancțiunile sunt introduse treptat, permițându-ne să ne adaptăm. Am putut evalua, vom putea evalua situația în următoarele luni și vom putea rezolva orice probleme apar. Uniunea Europeană și statele membre vor avea timpul și mijloacele uh, necesare pentru a se adapta și pentru a avea o continuitate a furnizării de energie. De asemenea, avem în continuare preocupări grave în legătură cu situația drepturilor omului în Iran. Vorbim aici de oprimarea continuă a opoziției politice și, de asemenea, aplicarea din ce în ce mai intensă a pedepsei cu moartea. Creșterea numărului de execuții a determinat un regim de sancțiuni ONU împotriva Iranului. Regim care afectează direct pe cei implicați în aceste încălcări ale drepturilor omului. Acum lista include 61 de persoane. Și de asemenea, uh, sancțiunile noastre includ un embargo asupra materialelor care pot fi folosite pentru a susține oprimarea. Presiunile noastre asupra Iranului vor continua, vom continua să cerem uh, negocieri și aștept opinia dumneavoastră în legătură cu aceste fapte. Vă mulțumesc, doamnă, spune președintele. Trecem la reprezentanții grupurilor politice. În numele PPE are cuvântul domnul Sala Franca, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentat. Pe 23, Consiliul a luat o decizie grea, dar coerentă. Vă felicit, doamna Ashton, iar Parlamentul va sprijini cons- uh, concluziile Consiliului în rezoluția pe care o vom vota mâine. A fost greu, cum a spus și dumneavoastră, deoarece a fost nevoie de sacrificii din partea mai multor state membre și o soluție coerentă, deoarece se menține consecvența față de poziția pe care au avut-o atât um, președinții francez, cât și președintele francez, cât și domnul Cameron. Trebuie privilegiată calea dialogului. Iranul trebuie să se întoarcă la masa negocierilor și trebuie să primească așa cum trebuie pe inspectorii de la agenția AIA. Uh, și de asemenea pentru a împiedica mm, un atac uh, din partea Israelului. Chiar și candidatul la președinție a um, Statelor Unite la Americii la, din partea republicanilor a spus că trebuie să acționăm. Noi avem nevoie mult mai mult de mm, Iranul are mai... Uh, noi avem mare nevoie de țițeiul lor, iar o scaladare a Uh, situației și o blocare a strâmtorii Hormuz ar putea aduce la o creștere foarte mare a prețului la petrol. Deci, doamne Ashton, pe lângă coerența pe care am demonstrat-o în concluziile Consiliului de pe 23, e important acum să acționăm în ceea ce privește influența pe care o avem asupra aliaților noștri în exterior. Ați spus că ați vizitat India. Poziția India, Japoniei și altor țări e fundamentală pentru ca poziția adoptată de noi să dea roadele la care ne așteptăm. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului Socialist și Democrat, are cuvântul doamna Muniz de Urchiza. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Ashton. Da, într-adevăr, Iranul va fi o problemă critică și în 2012. Își va juca rolul de țară care destabilizează lumea și regiunea. Asta deoarece e o țară opacă în ceea ce vrește programul nuclear și este de asemenea cel de-al treilea exportator de țiței la nivel uh, mondial. Însă tocmai această poziție de a fi un exportator atât de mare înseamnă că petrolul reprezintă 80% din uh, veniturile țării și astfel sancțiunile noastre pot fi eficiente. Doamne Ashton, deși Israelul, deși republicanii din SUA par să ar fi ajuns la un nivel de escaladare a conflictului, deci grupul meu se opune unei intervenții militare. Noi suntem pentru niște sancțiuni uh, rezonabile uh, adresate agenților economici și autorităților cu un efect minim asupra populației. Însă, doamne Ashton, trebuie reactivată cea de-a doua cale din această dublă soluție, și anume niște inspecții riguroase din partea AIEA. Iranul trebuie să accepte toate măsurile de garantare pe care le impune AIEA-ul în schimbul producției de uran îmbunătățit pentru uh, utilizarea civilă, așa cum permite și tratatul de non-proliferare nucleară. Cum spuneați și dumneavoastră în scrisoarea trimisă negociatorului iranian în octombrie, deci nu îi cerem Iranului să renunțe la capacitatea de îmbogățire a Iranului ca precondiție pentru discuții. Nu, noi avem toate măsurile AIEA de control a producției de uraniu din partea Iranului și la rândul nostru trebuie să creăm niște măsuri de încredere cu o agendă mai ambițioasă în relațiile pe care le avem cu această țară. Acum doamna Șache din partea grupului ALDE. Două minute. Thank you, President, High Representative. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant, dragi colegi. Iranul a răspuns cu surpriză la ultimele sancțiuni, atât prin vocea uh, oficialilor, cât și prin uh, declinul monedei. Uh, noi rămânem uniți în pachetul de sancțiuni din ianuarie 23, fiindcă doar așa putem fi puternici și lideri să vedem mai multe exemple de acest gen. Însă, izolarea Iranului nu este un succes sau un obiectiv în sine. Grupul ALDE vă cere să lucrați cu Turcia și cu alți parteneri pentru a face tot ce ne stă în putere și pentru a utiliza toate mijloacele diplomatice la uh, încurajarea oficialilor iranieni la dialog. Trebuie să abordăm diferitele modalități prin care Iranul poate fi convins, nu doar prin sancțiuni. De asemenea, trebuie să avem o reprezentanță permanentă în Iran și chiar o reprezentanță a Uniunii Europene la fața locului pentru a transmite mai direct îngrijorările noastre legate de încălcarea drepturilor omului, în afară de rolul nostru în negocierile E3+. Și deci aș vrea să le reamintesc unor membri din partea conservatoare a acestei instituții că sancțiunile sunt uh, un instrument uh, de ultim resort, nu un obiectiv în sine. Mă bucur de faptul că Uniunea Europeană a diferențiat clar întotdeauna între impactul asupra persoanelor responsabile pentru uh, programul nuclear și încălcarea drepturilor omului și impactul asupra populației iraniene, care oricum nu se simte reprezentată de liderii militari, politici sau religioși. E important de aceea ca UE să acționeze independent de Statele Unite, mai ales într-un an electoral. În mod consistent, Statele Unite au ales pachete de sancțiuni diferite de cele ale Uniunii Europene. Sancțiunile UE au impact asupra afacerilor europene, impunând sancțiuni și directe și indirecte și cred că alimentele și medicamentele trebuie să ajungă întotdeauna la iranieni. Și un ultim aspect foarte important pentru oamenii din Iran, mai ales pentru tânăra generație, rolul pe care tehnologia îl poate juca, crescând sau punând sub semnul amenințării drepturile omului. Și cred că UE trebuie să-și asume responsabilitatea și uh, să se asigure că nu există tehnologii represive care să fie exportate către un astfel de regim. Mulțumesc, doamnă Șache. Există un cartonaș albastru. Domnul Tenoc, sunteți de acord să acceptați întrebarea? Da. Intervenție fără microfon. Doamna Șache a vorbit în mod concret despre partea conservatoare a instituțiilor, care consideră că sancțiunile sunt un scop în sine. Ne poate explica la cine se referă, la grupul meu, ECR, și ce o face să credem că noi suntem pentru sancțiuni doar de dragul sancțiunilor? Sancțiunile trebuie să fie aplicate cu un obiectiv politic și o să revin la asta în intervenția mea, dar aș vrea să-mi spună concret la ce s-a referit când a făcut acea aluzie. Domnule Tenoc, am vrut să fac diferențierea între membrii care sunt um, pentru neimpunerea de sancțiuni. PP-ul a cerut un vot pe părți, pe un text care mâine va fi discutat în Parlament și în care se cere o abordare consecventă UE față de regimul represiv, în care se spune clar că UE nu impune sancțiuni care să țintească întreaga populație, ci um, în mod concret asupra unor persoane. Textul este adecvat și există conservatori din această instituție care încearcă să vorbească de sancțiuni întotdeauna fără, uh, sau pe ansamblu, fără a face această diferențiere. Mă bucur că dumneavoastră ați făcut-o. Are cuvântul acum doamna Kronberg în numele Stângii Unite. Trei minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul Verzilor este foarte preocupat de situația tensionată din Golf și sprijină noile sancțiuni UE către Iran. Mulți dintre noi însă sunt preocupați și de posibilul lor impact negativ asupra populației din Iran. Opinia Parlamentului a fost că nu putem aplica uh, o soluție militară a unui posibil conflict nuclear cu Iranul și nu trebuie să lăsăm nici o ambiguitate în acest sens. De aceea am propus un amendament. Avem o dublă abordare în ceea ce privește sancțiunile și negocierile. Au fost aplicate sancțiuni, acum a venit vremea negocierilor. Întrebarea este cum putem să dăm dovadă de deschidere în negocieri. Iranienii au spus că sunt dornici să negocieze și cred că UE trebuie să accepte faptul că iranienii nu își vor întrerupe toate acțiunile de îmbogățire a uraniului ca o precondiție pentru negocieri. De aceea cerem tuturor părților să negocieze serios și fără precondiții. Iranul și Occidentul au uh, respins rând ofertele de compromis și astfel au fost ratate o serie de ocazii, fiindcă nu s-a sincronizat uh, această activitate cu grupul E3 plus 3. Sper că acest lucru nu se va mai întâmpla pe viitor. Am vrea ca și Turcia și Brazilia să fie implicate în negocieri Acestea au uh, venit cu soluții de compromis în acest sens și ar putea să fie buni parteneri. Dacă reuși, reușim să continuăm negocierile, putem spune că s-a deschis o nouă fereastră istorică înspre un Orient Mijlociu fără nuclear și Uniunea Europeană ar putea să joace un rol important în stabilirea foii de parcurs către acest obiectiv. Verzii consideră că UE trebuie să stabilească un exemplu pozitiv și să renunțe la energia nucleară, cum a hotărât și Germania. Exemplul Iranului ne arată că nu se poate face o diferențiere clară între activitățile nucleare pentru uși civil și utilizarea acelorași tehnologii în scopuri militare ca un gest de bunăvoință care să dovedească deschiderea Uniunii Europene către dialog, ar trebui să uh, deschidem o reprezentanță UE în Teheran și Iranul ar trebui să primească garanții de securitate, dat fiind că e foarte dificil să aduci o țară la masă de negociere când există o amenințare permanentă cu războiul. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Tenok din partea ECR. Două minute. Domnule președinte, ambițiile nucleare militare ale Iranului și refuzul de a respecta cererile aso- Asociației Internaționale Atomice și ale Uniunii Europene reprezintă o amenințare continuă asupra statelor vecine și în special asupra Israelului. Statele din regiune vor dori și ele să aibă arme nucleare dacă Iranului îi se permite. Trebuie să sperăm că măsurile convenite cu, de Uniunea Europeană, inclusiv cu acordul Greciei, Spaniei și Italiei, care importă foarte mult petrol din Iran, aceste măsuri vor forța Iranul să revină la masa negocierilor. Acolo când trebuie să se acționeze uh, urgent, Uniunea Europeană uh, acționează în mod unitar și ar fi bine ca Iranul să înceapă să asculte. Iranul trebuie să uh, dea dovadă că urmează tradiția uh, sa milenară și ar trebui să nu mai fie o uh, dictatură uh, brutală care împiedică orice fel de opoziție, uh, execută minori, uh, execută homosexuali și susține forțe teroriste, cum ar fi Hezbollahul, în state vecine. Din aceste motive, Iranul nu trebuie să devină o putere nucleară și nu trebuie să se excludă niciun fel de opțiune pentru a împiedica acest lucru. Eh, Urmează doamna Ernst în numele grupului Stângii Unite și Stânga Unită Nordică. Haben das Wort. Aveți cuvântul. domnilor și domnilor, sancțiunile recente ale Uniunii Europene nu ne dau credibilitate. Este vorba într-un fel de vorbe în vânt. Dacă vrem ca Iranul să ajungă la un compromis, ne înșelăm. Noi nu vrem un program nuclear nici aici și nici în Iran în Iran au loc încălcări catastrofice ale drepturilor omului, se persecută activiștii, însă oprirea importurilor de uh, petrol mm, va afecta și populația țării. Va crește riscul de conflict în regiune. Până în momentul de față nu s-a înregistrat nicio dovadă că Iranul are un program militan, militar nuclear. Din 2003, raportul uh, anual al IAEA nu a găsit niciun fel de dovadă care să susțină uh, bănuielile serviciilor secrete. Noi cred că ar trebui să urmăm negocieri pentru un Orient mijlociu fără uh, energie nucleară sau arme nucleare. Asta ar trebui să facă Uniunea Europeană și să nu încearc, încerce să înrăutățească și mai mult uh, situația. Urmează domnul Belder în numele grupului FD. Mulțumesc, domnule președinte. La nivel intern și extern, sunt Uh, presiuni foarte mari. De altfel, autoritatea lui uh, Hameni e destul de contestată a ghidului suprem. Uniunea Europeană are acum o ocazie istorică de a schimba lucrurile. Doamnă Ashton, dumneavoastră și vă știți cât de greu e să ajungi la niște negocieri serioase cu Teheranul. Doamnă Sache, sper că mă ascultați. Deci, pentru prima oară aveți în spate perspectiva transatlantică. Nu se dorește blocarea strâmtorii Hormuz. Însă să nu uităm că fondul transatlantic va sprijini eforturile de inspecție din partea comunității eh, internaționale nucleare. E o încercare, practic, pentru Iran. Doamne Ashton, cred că vedem exact ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. O cursă nucleară condusă de Iran e ceva inacceptabil, iar dumneavoastră trebuie să o împiedicați. Chirios, uh, o Chirios Ehrenhauser are cuvântul acum domnul Ehrenhauser de la Neafiliați. Un minut. Derzeitige iranische Regime este un Unrechtsregime. Mulțumesc. Regimul iranian actual e un regim nedrept, asta e clar și ca austriac. Fără o morală dublă pot să spun clar că îmi doresc să nu existe arme nucleare, însă în același timp nu avem nici domezi, dovezi. Raportul uh, Agenției Internaționale pentru Energie Atomică spune despre posibilitatea folosirii energiei nucleare în scopuri militare. Deci, pe de altă parte, e important ca o soluție militară, să se evite o soluție militară bazată pe niște argumente false. Și am astfel o întrebare pentru doamna Ashton. Care este planul B în cazul în care acțiunile întreprinse nu dau roade și nu uh, se ridică la înălțime. Deci ce intenționați să faceți? În al doilea rând, am o întrebare legată de tabăra de la Ashraf. S-a spus că rezidenții de acolo vor fi mutați în altă tabără și că s-a amânat data. Există o propunere pentru a acorda azil în Europa celor care locuiau în tabăra de la Ashraf și care aveau legături cu Europa? Trecem acum la ceilalți oratori. În primul rând, domnul Brock, de la PP. Un minut. Frau Vizepräsidentin. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, doamnelor și domnilor. Cred că obiectivele rezoluției și ce am auzit în prezentarea doamnei înalt reprezentant, într-adevăr, sunt consecvente. Da, trebuie să consolidăm sancțiunile aplicate și să ne asigurăm că nu sunt contraproductive, că nu duc la solidaritate între popor și regim, ci că vor genera efecturi doriți de noi. Trebuie să ne asigurăm de faptul că regimul acesta este o dictatură care nu aplică normele tratatului de non-proliferare nucleară, și că e nevoie de măsuri care trebuie să fie luate la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să avertizăm acest regim cu privire la posibilele abateri legate de Hormuz, pentru că uh, nu este în avantajul lor. Aceste sancțiuni înseamnă că vom încerca să le transmitem cu claritate un mesaj și anume că Uniunea Europeană încearcă să rezolve situația nu prin mijloace militare, și că înainte de 1 iulie nu va trece la acțiuni dacă există atacuri la adresa ambasadelor și așa mai departe. Acesta este mesajul pe care îl transmitem cu discuțiile noastre, cu partenerii, cu Turcia și așa mai departe. Sper că ni se vor alătura și alții, Rusia, China, pentru a transmite și mai clar acest mesaj. Cred că mesajul nostru trebuie să fie că nu dorim o destabilizare a regimului, dar dacă e nevoie, se va ajunge și la asta. În același timp, trebuie să ne asigurăm că regimul nu are arme nucleare sau rachete care să poată fi lansate și sperăm că vor fi dispuși să coopereze cu comunitatea internațională astfel încât nimeni să nu aibă un motiv pentru a intra în război. Mulțumesc, doamna Ana Gomes. Acum două minute. Autoritățile din Iran Uh, insistă să îmbogățească uraniu într-un ritm care nu este compatibil cu intențiile lor pașnice declarate. Noi trebuie să transmitem un mesaj tuturor agenților europeni că sancțiunile nu trebuie să fie trecute cu vederea acum. Și Uh, există anumite gesturi care înrăutățesc situația și nu trebuie să contribuim la agravarea tensiunilor. Uh, apar asemenea gesturi din partea Statelor Unite și din uh, Uniunea Europeană. Nu trebuie să uităm că este vorba de un an electoral. Trebuie să încercăm rezolvarea situației în mod diplomatic, să recunoaștem Iranul ca o putere regională, să punem accentul pe o bancă internațională de carburant la care să aibă acces Iranul și să lucrăm către aranjamente de securitate și economice care să permită un Orient Mijlociu fără energie nucleară și fără arme nucleare. Trebuie să susținem în mod clar uh, cetățenii iranieni, în special cei care se luptă pentru drepturile omului aceste sancțiuni nu sunt adresate împotriva cetățeni, cetățenilor. În acest fel, nu trebuie să susținem propaganda regimului. O Chirios uh, Alexander Graf Lambsdorff. Are cuvântul acum domnul Lambsdorff. Un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut decizia Consiliului de a impune acest embargo împotriva țițeiului iranian. Mi se pare corect să se crească presiunile la adresa acestui regim. Mi se pare surprinzător să aud pe unii că nu există niște dovezi în legătură cu obiectivele militare sau că nu se poate face distinția între scopuri militare și civile. Iranul are 5.000 de kilograme de uraniu îmbogățit la ceea ce e necesar pentru energie, însă au și 30% cu o îmbogățire de 20% folosit în scopuri militare. Asta e singura explicație. Toate faptele, precum și raportul recent al AIA, arată că Iranul urmărește scopuri militare. Toate astea se întâmplă într-un cadru stabilit, e un calendar și de ce e bine ca Uniunea Europeană să crească presiunile. Același lucru e valabil și pentru rachetele cu rază medie de acțiune. Eu cred că Astfel îi dăm Iranului și posibilitatea de a găsi o alternativă și sper ca rezoluția Parlamentului să fie votată cu majoritate Parlamentului. Mă bucur de asemenea să văd că Turcia își asumă un rol din ce în ce mai pozitiv. Domnul Stevenson, un minut. Domnule președinte, lecțiile primăverii arabe sunt valabile și pentru Iran, la fel cum sunt valabile pentru orice guvern opresiv, oriunde ar fi el. Ahmedinejad și uh, colegii săi fasciști din Iran nu sunt imuni la schimbările din Orientul Mijlociu. Lucrurile sunt destul de clare și de aceea încearcă să construiască arme nucleare pentru a-și reimpune controlul asupra regiunii și pentru a amenința restul lumii. Evident, până acum a reieșit clar că politica noastră uh, de liniștire a acestui regim a eșuat. N-am făcut decât să le oferim timp pentru a-și consolida activitățile și pentru a-și construi arme nucleare urmate de abuzuri ale drepturilor omului împotriva populației. De aceea doresc să aplicăm sancțiuni împotriva acestui uh, regim brutal. Nu există cale de dialog cu acești tirani, prin ura, urmare să dăm dovadă de fermitate în încercările de schimbare a regimului. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Lözing, un minut și jumătate. Gehören zu den grauenhaftesten Waffen. Armele atomice sunt printre cele mai groaznice arme în existență. Acestea ar trebui să fie interzise total. Ar trebui să avem un moratoriu mondial legat de uh, Uh, energia nucleară și de armele nucleare. Avem tratate în acest moment, în acest sens și puteți spune că spre deosebire de uh, India și Pakistan, Iranul a semnat tratatul de neproliferare Iranul spune că energia nucleară va fi folosită în scopuri civile, însă nimeni nu se gândește la alte state și nimeni nu dorește să le interzică altor state utilizarea energiei nucleare. Ultimul raport din partea AIEA arată că Iranul are o intenție foarte clară de a dezvolta arme nucleare. De mulți ani uh, ascultăm pregătiri, despre pregătiri de război împotriva Iranului. Ni se pare că este o politică foarte periculoasă pentru pacea mondială și astfel se restrânge calea spre o soluție pașnică. Ar trebui să susținem pacea și drepturile omului, însă nu uh, și nu susținele economice interesele economice ale Uniunii Europene și ale Statelor Unite. Domnul Belder dorește să pună un, o întrebare prin cartonașul albastru. Acceptați o întrebare, doamna Lusing? Acceptați o întrebare? Acceptați o întrebare? Nu v-am, ascult, nu, nu v-am putut auzi. Domnul Belder folose- și-a folosit un cartonaș albastru, îi permiteți să vă pun o întrebare. Ia, ia, ia. Ia. Da. Chire Belder. Domnul Belder. Poate nu știți acest lucru, dar dorești să, doresc să vă întreb dacă știți că Republica Islamică a Iranului a amenințat în repetate rânduri statul Israel cu distrugerea. Ați auzit vreodată ca Iranul să facă asemenea declarații în legătură cu Ir- ca Israelul să facă asemenea declarații în legătură cu Iranul? Bine, bineînțeles, cunosc aceste amenințări, însă nu văd ce legătură au cu uh, subiectul pe care îl discutăm acum. Președintele, urmează domnul Provera, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, este greu să fii optimist. Existența armei atomice în Teheran ar avea efecte destabilizatoare foarte grave în spațiul mediteraneano-caucazian și ar putea să dea naștere la o cursă către înarmarea nucleară în statele vecine. Din mai multe motive se tem de Teheran statele din zonă Turcia, Arabia Saudită. Eh, rachetele iraniene de ultimă generație pot să atingă statele din Uniunea Europeană, Grecia, Cipru, România și Bulgaria și ar permite regimului Teheran să își îndeplinească amenințarea de a distruge Israelul. Un Iran nuclear ar putea să blocheze cu adevărat strântoarea Hurmuz și astfel posibile contramăsuri politice sau militare ar fi foarte dificile. Nu putem permite o nouă Coree, Coree de Nord în Orientul Mijlociu. Noile sancțiuni hotărâte de Europa sunt fără îndoială pozitive, dar timpul este foarte strâns și trebuie să găsim o soluție diplomatică acestei crize pentru a evita opțiunea militară. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Obermeier, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Această lege adoptată de urgență pentru a pune capăt uh, importurilor ar putea duce la destabilizarea aprovizionării, deși până în iulie contractele trebuie respectate. Eu cred că pe termen mediu China va acoperi deficitul de petrol uh, european și astfel se va reduce presiunea, iar acest uh, embargo nu își va mai face efectul. Pe lângă asta, Uniunea Europeană nu ar uh, obține rezultatul scontat. Să auzim ce ne spun iranienii aflați în exil. Ei spun că această sancționare la adresa Iranului e o decizie greșită și care nu va face decât ca poporul să se solidarizeze cu regimul. Deci trebuie evitată escaladarea situației a violențelor. E clar,

Uh, Mr. Fox. Domnul Fox. Cer scuze. Domnule Preda. Domnul Fox dorește să vă pună o întrebare conform procedurii cu cartonașul albastru. Mulțumesc. Domnul Preda este de acord cu mine oare că amenințarea cea mai gravă la adresa păcii din Orientul Mijlociu ar fi un Iran cu o armă nucleară. Și de aceea amenințarea unei uh, acțiuni militare este vitală pentru asigurarea păcii. Uh, cred că, dacă am înțeles bine întrebarea, avem același punct de vedere. Mulțumesc. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Κάτλιν Φαν Μπρέμπτ. Urmează doamna Catherine Van Bremt, două minute. Um, mevrouw Ashton, um, u merkt een heel brede steun over alle partijgrenzen heen. Doamna Ashton, vedeți că majoritatea dintre noi vă susțin poziția și poziția Uniunii Europene. Încăpățânarea regimului iranian va determinat să adoptați asemenea uh, sancțiuni extrem de stricte. Am primit o serie de exemple în care, prin care se arată că sancțiunile au dus la o schimbare de regim. Un lucru important în dezbaterea de acum este că întregul meu grup este de părere că sancțiunile nu reprezintă un pas spre o acțiune militară sau și că uh, nu trebuie să uh, sperăm într-un conflict în regiune sau în Iran. Însă avem nevoie de o amenințare pentru a ne asigura că acționăm cu toată forța de care putem da dovadă. În al doilea rând, într-un context mai larg. M-am bucurat că ați spus că vă preocupă situația uh, drepturilor omului și a cetățenilor din Iran. Avem foarte multe companii din Uniunea Europeană care vând tehnologie guvernului iranian care folosește această tehnologie de comunicații sau de alt tip pentru a oprima populația tehnologie de ascultare a telefoanelor sau de interzicerea accesului la internet. Cred că trebuie să ne uităm și în propria ogradă și sper ca dumneavoastră să uh, întreprindeți acțiuni în acest sens. Mulțumim, doamna Van Bremt. Urmează doamna Parvanova. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă reprezentant, dragi colegi. Situația din Iran subliniază mai mult ca niciodată că programul nuclear trebuie să fie abordat eficient de comunitatea internațională. Să nu uităm și problemele care continuă să existe, cum ar fi încărcarea drepturilor omului. Trebuie să solicităm autorităților din Iran să coopereze în totalitate cu reprezentanții AIEA pe toate chestiunile, mai ales cele care dau naștere la preocupări legate de dimensiunea militară a programului nuclear iranian. Toate părțile trebuie să uh, se implice pentru a oferi agenției acces la toate documentele. Avem o abordare diplomatică în ceea ce privește sancțiunile. Mă întreb, doamnă înalt reprezentant, dacă sancțiunile acestea nu trebuie să ducă și la rezultate concrete. Cum intenționați să colaborați cu țările din Orientul Mijlociu, în special cu Turcia, pentru a ajunge la o soluție? și cât de fezabil este un dialog direct UE-Iran. Mulțumesc, doamnei Parvalova. Acum, Nichita Vela, un minut. Chiria Aston. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ashton, vă rog din inimă să folosiți toate mijloacele diplomatice de care dispuneți. Eu nu sunt sigură că diplomația occidentală a fost folosită la maximum și că se folosește abordarea corectă. Iranul, Iranul e o țară cu un trecut uh, milenar de 4.000 de ani. Trebuie să ținem cont de asta. Să nu uităm că există și o frontieră uh, destul de poroasă, să zic așa, atunci când aplicăm uh, sancțiuni. Cine mai afecta, poporul sau elita? Eu cred că poporul va avea mai mult de suferit și astfel vom avea un efect bumerang. Există sancțiuni, deci, în domeniul energetic. Aici există acorduri care au uh, un termen de 40-50 de ani. Sunt acorduri care se referă la infrastructură. Uh, care duc la creșterea consumului de anumite produse la nivel internațional. Deci nu cred că putem trece cu vederea toate aceste aspecte. Deci vă rog întâi să folosiți toate căile demo, uh, diplomatice. Vă mulțumesc, doamna Diane uh, President. Mulțumesc, doamna președinte, doamna înaltă reprezentant. Este corect că guvernele din lume sunt uh, îngrijorate în legătură cu amenințările pe care le reprezintă uh, Iranul. Este vorba de un regim brutal pe care nu îl preocupă bunăstarea cetățenilor uh, săi și un regim care este uh, în constant conflict cu Israelul. Sancțiunile corecte trebuie să fie introduse pentru a încuraja Iranul să vină la masa negocierilor. O escaladarea programului nuclear care uh, are obiectivul de a ajunge la armă nucleară ar fi pe deplin inacceptabil. Salut uh, hotărârea comunității internaționale, decizia de a trimite nave de război în strâmtoarea Ormuz pentru a uh, transmite semnalul corect că uh, cu toții vrem să protejăm siguranța cetățenilor noștri. Avem nevoie să păstrăm această amenințare pentru a, amenințarea că vom acționa dacă Iranul nu își schimbă poziția. Mulțumim. Urmează, urmează doamna Kolarska-Bobinska, două minute. Domnule președinte, domnule președinte, Ashton, cred că putem spune că, iată, intrăm într-o fază nouă și extrem de dificilă în relațiile cu Iranul, sau mai degrabă în lipsa de relații cu Iranul. Raportul Agenției Internaționale a Energiei Atomice ne spune că Iranul are cunoștințele pentru a crea arme nucleare. Iranul a încercat în repetate rânduri să ascundă adevărul de AIEA și să pună bariere în calea inspectorilor acestei agenții, cum se întâmplă în prezent. La nivel internațional, Iranul ne-a amenințat a amenințat cu acțiuni militare împotriva aliaților noștri și cu blocarea strâmtorii Hormuz. Vedem presiuni din ce în ce mai mari uh, și probleme la nivelul democrației. Să sperăm că alegerile din martie din această țară vor aduce schimbări la nivelul acestei politici. În consecință, Uniunea Europeană nu are nicio altă alegere decât să treacă la acțiune și, pe bună dreptate, a impus aceste sancțiuni actualele amenințări din partea Iranului dovedesc că nu mai putem continua să sprijinim acest uh, regim nedemocratic prin uh, cumpărarea petrolului de la ei. Prin urmare, trebuie să exercităm presiunea asupra Iranului pentru implicarea totală în negocieri. Aceste negocieri nu pot să fie simple discuții sau rătarea cu degetul pentru a trage de timp. Trebuie să încercăm uh, uh, oprirea clară a programului nuclear și, doamnă Ashton, nu ar trebui să acceptați nimic sub acest obiectiv. Discuții reale, schimburi reale de opinii și acțiuni concrete. Discuțiile referitoare la reluarea importurilor uh, din Iran pot fi reîncepute când Iranul va aplica rezoluția ONU și uh, sugestiile AIEA. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Copa. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, dezbaterea de astăzi e foarte importantă. Aceste noi sancțiuni împotriva Teheranului reprezintă o șansă impusă, să zic așa. Nu e ușor să impui aceste sancțiuni, deși e necesar. Asta va duce la o creștere a prețului la petrol și, de asemenea, vor apărea probleme legate de rezervele de petrol pentru multe state. Țările din Sud vor avea de suferit uh, dacă e să ținem cont de criza actuală. Să nu uităm de asemenea faptul că Iranul va putea să-și vândă petrolul uh, uh, pe alte piețe, deoarece nu, nu numai noi cumpărăm acest ței. Pe de altă parte, trebuie să garantăm faptul că aceste sancțiuni sunt bine direcționate și că vor afecta în măsura cea mai mică poporul iranian. Deci, doamna Ashton, eu cred că trebuie întâi uh, folosite toate căile pentru a disuada acest regim. Însă să nu uităm un lucru, și anume groaznica situația drepturilor omului în Iran. Eu cred că va trebui să țineți uh, cont și de această temă pentru a soluționa problema iraniană. Conflictele armată trebuie evitată cât mai mult cu putință în această regiune. De asemenea, acea linie roșie a ONU în ceea ce privește închiderea strâmtorii Hurmuz, asta nu face decât să pericliteze și mai mult situația. Iranul trebuie să convingă Occidentul uh, în privința programului său nuclear și trebuie să coopereze. Vă mulțumesc, domnul Nick Griffin de la Neafilați, un minut. Armele de distrugere în masă. Politicienii noștri au cerut să acționăm să acționăm împotriva Irakului cu pretextul armelor de distrugere în masă, un pretext fals și un război ilegal. Până la urmă a, au murit sute de mii de copii irakieni care au murit în urma lipsei hranei și medicamentelor. Acum a apărut o nouă țintă, însă victimele vor fi aceleași, copiii, pentru că embargoul asupra petrolului nu va permite Iranului să cumpere suficientă hrană și suficiente medicamente pentru populație. Uniunea Europeană arată că este uh, falimentară nu doar financiar, ci și din punct de vedere moral. Noi ar trebui să uh, rămânem în afara acestei uniuni. Thank you very much. Uh, now be... Vă mulțumesc. Înainte de a vă întreba dacă doriți să răspundeți la o întrebare prin uh, cartonaș albastru, vă salut pe toți cu ocazia primei mele președinții a Parlamentului. Iar acum voi folosi limba maternă. Culti. Transfer for a blue card? Sunteți dispus să răspundeți unei întrebări prin procedura cartonașului albastru? Uh, domnul Griffin are o preferință pentru Iranul, pentru că uh, urăște statul Israel. Atunci când vorbește despre neoconservatori și despre zioniști, eh, putem vedea despre ce este vorba. Dacă domnul Griffin consideră că Iranul vrea să dezvolte un program nuclear pașnic, de ce are nevoie de, Iran, de, de nu, uraniu îmbogățit la 20 sau 30%? You have 30 seconds. Domnule Griffin, aveți 30 de secunde. Eu sunt foarte critic în legătură cu islamul și amenințarea islamistă la adresa Europei. Însă în ceea ce privește statele din Orientul Mijlociu, noi nu trebuie să intervenim acolo, uh, să privim ce uh, s-a întâmplat în Libia. Armele de distrugere în masă au mai fost invocate în trecut și acum mi se pare că auzim din nou aceleași minciuni. Domnul Șeflin are cuvântul. Köszönöm a szót, elnök úr, és szeretnék önnek külön gratulálni. Mulțumesc, domnule președinte, aș vrea să vă felicit și o să continui intervenția în limba engleză. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, programul nuclear al Iranului este fără îndoială o posibilă sursă de risc pentru regiunea noastră. Însă n-ar trebui să fim vrăjiți de această problemă nucleară, fiindcă riscăm să scăpăm din vedere alte situații strategice. Iranul este o putere importantă în tehnologia militară convențională și nu are nevoie de arme nucleare din punct de vedere militar. Iranul are potențialul de a bloca strâmtoarea Hormuz, lucru menționat deja, și asta ar afecta întregul uh, proces economic din Golf. Uh, o cincime din consumul de petrol la nivel global Irakul, având în vedere că evoluează spre a fi un satelit al Iranului, duce la creșterea puterii din Teheran. Apoi, situația din Siria, alți um, aliați ai Iranului care au impact asupra sprijinul nostru. Per ansamblu, deci, nu e dificil să vedem care este obiectivul final al strategiei Iranului. Controlul asupra Golfului, neutralizarea Arabiei Saudite și excluderea Statelor Unite din regiune. Întrebarea nucleară sau chestiunea nucleară este doar o parte a acestor aspecte strategice. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Weidenholzer, două minute. Președinte, nahe und der mittlere Osten sind... Vă mulțumesc, domnule președinte. Orientul Mijlociu e o sursă de îngrijorare pentru Occident, pentru Europa și sperăm ca pe viitor lucrurile se iau în torzătură mai pașnică. Acum miza este foarte mare. Guvernul iranian actual face tot posibilul pentru a tensiona cât mai mult situația. Sunt amenințări la adresa existenței Israelului, este amenințată și stabilitatea din regiune și în mod repetat au existat semnale de alarmă. Soluția diplomatică nu a prea dat uh, roade și am încercat să dăm dovadă de consecvență în Orientul Mijlociu, însă dacă este să ne uităm la politicile Iranului și la o politică a stimulentelor și sancțiunilor, da, e drept că Poate asta ar da roade, însă acum suntem mai degrabă la sancțiuni și nu la stimulente. Eu mă gândeam că am putea să fim mai imaginativi și să ne gândim și la stimulente. Să ne gândim cum am putea să uh, creștem presiunile la adresa regimului. Și pentru a avea o politică consecventă și coerentă, e important să împiedicăm tot ceea ce ar putea duce la escaladarea conflictului și la un război. Uh, să ne gândim la ce s-a întâmplat în istoria acestui continent și să vedem că au existat războaie devastatoare pentru populația de pe teren, pentru regiune, Israelul a fost foarte afectat și ar putea fi afectat din nou și consecințele ar putea ține decenii întregi. De aceea e important să facem tot ce ne stă în putere pentru a împiedica un nou război. Războiul nu e o soluție la urmă urmei. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Andrichiene. Un minut și jumătate. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Salut decizia europeană de a introduce un embargo asupra uh, exporturilor iraniene de petrol și de a îngheța activele băncii naționale iraniene. Este important să luăm notă că Uniunea Europeană, ca bloc, este al doilea client ca mărime al Iranului. Cele, ce am, cele spuse despre uh, sancțiunile Statelor Unite și ale Uniunii Europene trec dincolo de uh, un impact instituțional. Este foarte important ca statele membre ale Uniunii să fie pregătite pentru orice consecință. Parlamentul European, în rezoluția sa, face o declarație puternică în uh, susținerea abordării duale în relațiile cu Iranul, prin recompense și sancțiuni. Este foarte clar că, în momentul de față, nu avem încredere în regimul iranian am dorit ca Iranul să devină un, un stat ca Japonia, care are capacitatea de a deveni o putere nucleară foarte rapid, dar a respins ultimii pași pentru a avea uh, o armă nucleară. În acest context, am putea să dăm o șansă în negocierilor și diplomației pentru ca Iranul să înainteze spre democrație în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc!

uniunea europeană prin intermediul înaltului său reprezentant trebuie să declare ferm că este opusă unei intervenii militare i să i afirme deschiderea către dialog. Vă mulțumesc. și Domnule președinte, doamnelor și domnilor, fără îndoială, Parlamentul European trebuie să se exprime și știm exact ce trebuie să spună. AIA este agenția care a emis o serie de întrebări cu privire la o posibilă parte nuclea- militară a activităților nucleare din Iran. Nu noi suntem cei care au determinat Iranul, um, după ce a semnat tratatul de neproliferare, să nu aplice prevederile acestuia. Există o serie de informații prevăzute în acest tratat care trebuie notificate cu privire la programul nuclear. Avem uh, Rezoluția din 2010, care trebuie să fie susținută, trebuie susținut și efortul făcut de AIEA, având în vedere că guvernul iranian este o amenințare la stabilitate în regiune. Și aș vrea să o rog pe doamna Ashton să nu scape din vedere situația din tabăra Ashraf în acest context. Sperăm că se va putea găsi o soluție. Mulțumesc pentru respectarea timpului alocat. Acum, domnul Ștasnic, un minut jumate. Iranian refugees from Ashraf will move. Mulțumesc, domnule președinte. Refugiații iraniani din Ashraf vor fi mutați într-o nouă tabără, care a fost uh, comparată cu o tabără, uh, un, o conchisoare. Această aprobare a fost uh, acordată prin uh, promisiunea uh, trimisului Statelor Unite, ambasadorul Martin Kobler. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai activ cu implicarea directă a domnei Ashton, mai ales după uh, faptul că guvernul Irak a respins implicarea noastră activă în negocieri. În plus, există aproximativ 900 de rezidenți așraf care au legături cu Europa. Prin urmare, trebuie să rămânem uniți alături de prietenii noștri din Statele Unite și să exercităm pre presiune asupra Irakului și, statele, și uh, Națiunilor Unite pentru uh, soluționarea rapidă a acestui situații. Doar așa se poate ajunge la un Iran uh, democratic și fără activități nucleare. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată și dumneavoastră ați uh, reușit să fiți mai scurt decât timpul alocat. Asta ne ajută. Domnul Fielner, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, trebuie să vă spun că aceste sancțiuni pe care Uniunea Europeană le-au impus Iranului trebuie să se bucure de susținerea noastră a tuturor. Deci eu mă aștept ca aceste sancțiuni să fie sprijinite. Și ceea ce se întâmplă nu uh, arată că am fi eșuat. Uh, nu prea înțeleg pe cei care se opun acestor sancțiuni. Eu m-am întâlnit cu membrii ai, delega- ai opoziției iraniene, iar ei își doresc ca noi să fim duri față de Iran, nu să pedepsim populația, ci acțiunile regimului care au dus la niște consecințe uh, nerezonabile. Trebuie să existe un cost pentru acțiunile lor, iar prin aceste sancțiuni arătăm că suntem serioși. Vă mulțumesc! Domnul Michelin este prima persoană la Catch the Eye. Kad Europos Sąjungai trūksta kalbėjimo Foarte des spunem că Uniunea Europeană trebuie să se exprime mai unit în afacerile externe. Salut faptul că statele membre care suferă în urma dificultăților economice și care importă petrol din Iran au reușit să ajungă la o înțelegere. Este un semnal foarte puternic pentru guvernul iranian. Declarațiile guvernului nu sunt justificate și nu sunt convingătoare. Politici, politica duală a Uniunii Europene va hotărâ dacă economia Iranului va fi supusă unor restricții suplimentare. Obiectivul este de a elimina amenințările la adresa siguranței în Orientul Mijlociu. Unele state cu ambiții globale nu reușesc să se angajeze pe aceeași cale ca și celelalte. Mă refer aici la Rusia și împiedică un acord. Vă mulțumesc. Urmează doamna Flașicova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ashton, dragi colegi, fără îndoială, în domeniul activităților nucleare, Iranul nu își îndeplinește obligațiile internaționale. Dacă aceste obligații uh, înseamnă ceva, ele trebuie să fie respectate și trebuie să avem uh, competențe în acest sens. De aceea suntem de acord cu procedura adoptată de Uniunea Europeană față de Iran. Pe de altă parte, este important să subliniem faptul că aceste sancțiuni trebuie dirijate împotriva reprezentanților regimului, nu împotriva populației Iranului, care are o viață destul de grea și așa. În plus, mai există o a doua dimensiune care trebuie avută în vedere și anume negocierile diplomatice cu Iranul. Sunt sigur că dacă vom face eforturi în această direcție și în alte domenii, vom reuși să-i convingem că dorim să avem un parteneriat corect cu țări, cum este Iranul, nu cu conducerea, ci cu țara în sine și doar atunci vom reuși să avem succes și în ceea ce privește controlarea proliferării nucleare în Iran. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna, domnul Angurakis. Domnule președinte, Impunerea unui embargo în ceea ce privește exploatarea petrolului e o sancțiune care afectează direct poporul iranian. Astfel de sancțiuni nu vor face decât să adâncească și mai mult criza. Și singurul lucru pe care îl obținem e să impunem principiile capitaliste. Vedem asta în regiunea Golfului și în Asia. E o provocare, după părerea mea. Aceste forțe sunt cele care alimentează producția de arme nucleare, care încurajează Israelul să aibă arme nucleare și extinderea acestora către Iran și India. În ziua de astăzi, Uniunea Europeană trebuie să întreprindă măsuri pentru ca poporul iranian să nu sufere de pe urma uh, consecințelor acestei lupte capitaliste. Un cartonaș albastru v-a fost adresat domnule Angurakis. Vreți să acceptați întrebarea? Da, sigur. Domnule Ternă, că aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că m-am săturat să tot aud cum uh, eforturile Iranului de a avea o armă nucleară deci sunt comparate cu ce se întâmplă în uh, Israel, Pakistan sau India. Israelul nu a semnat tratatul de non-proliferare, nici alte două țări, însă Iranul da, deci își încalcă obligațiile internaționale. Domnul Angurakis vorbea despre polițistul uh, universal. Da, Consiliul de Securitate e un polițist uh, mondial și uh, de ce e greșit să îi cerem Iranului să-și respecte obligațiile internaționale? Puteți să-mi răspundeți la această întrebare, domnule Angurakis? Da, domnule președinte, sigur. Domnule Tanoc, eu nu vorbeam de India sau de Pakistan, vorbeam de Marea Britanie, o forță nucleară care dorește să impună monopolul armelor nucleare peste tot în lume. Și în al doilea rând, nu există nicio decizie a AIEA care să sancționeze sau să condamneze Iranul pentru programul său nuclear. Deci considerați că se cuvine ca această țară să se considere chezașul siguranței internaționale? Domnul Merz, un minut. Mulțumesc. Decizia de a impune un embargo ar putea să precipite o situație dificilă dacă se întrerup livrările. Spania, Italia și Grecia vor fi afectate cel mai profund. Sunt exact state care uh, suferă în urma dificultăților economice. Uh, închiderea uh, strâmtorii Hormuz, de asemenea ne apropie de o criză. S-a mai folosit această scuză pentru un atac în trecut și nu vrem ca o dispută atomică să se transforme într-o dispută pentru petrol. Nu trebuie, trebuie să respingem opțiunea unui atac militar pentru a opri uh, dezvoltarea de arme nucleare. Vă mulțumesc, spune președintele și urmează acum domnul Rubic. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Discuția asta este foarte importantă pentru noi toți, fiindcă modelul european, iată, s-a îndepărtat de modelul bazat pe război și am abordat uh, această cale a discuțiilor. Trebuie să avem parteneri însă de discuție. Știu că sunt mulți în Parlament în Iran care nu sunt de acord cu politica actuală a guvernului iranian. Și este foarte important să spunem că întotdeauna cooperarea stă la baza unui posibil viitor pașnic și a unor schimburi comerciale libere. Doar așa putem să arătăm că tolerăm opiniile celorlalți. Prin urmare, este important să promovăm acest gen de dezbatere în rândul populației Iranului. Nu e nevoie de sancțiuni împotriva cetățenilor Iranului, ci de sancțiuni împotriva celor care nu fac ce ar trebui să facă. Mulțumesc. Acum vreau să invit pe doamna reprezentant să răspundă la întrebările puse. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, a fost o dezbatere importantă și am ascultat cu mare atenție toate contribuțiile făcute. Dacă îmi permiteți, aș vrea să rezum câteva din temele exprimate aici și aș vrea să mă refer la ele pentru a vă arăta modul în care intenționăm să abordăm această chestiune atât de uh, importantă, și anume aspirațiile nucleare pe care le are Iranul. Mai mulți deputați, începând cu domnul Sala Franca, uh, au vorbit despre nevoia de a colabora cu ceilalți, de a ne asigura că vom colabora cu aliații noștri și cei din uh, formatul E3 plus 3, Rusia, China, SUA, precum și Marea Britanie, Franța și Germania, cele șase țări cu care dialogăm alături cu Iranul. Deci sunt țările care iau locul alături de mine la masa negocierilor pe lângă cele desemnate de Consiliul de Securitate ONU, să nu vorbim doar cu aceste. Am discutat și cu reprezentantul Chinei la reuniunea din India, vorbim direct cu Rusia, dar și cu alte țări precum Japonia și Corea. Iar ambiția noastră este să asigurăm că această prăpastie creată de sancțiunile europene uh, nu va duce la efectul contrar. Bineînțeles, și Turcia are un rol important și mențină legături constante cu domnul Davutoglu, omologul meu turc. Turcia e intermediarul care întărește mesajele noastre și salut modul în care ei au colaborat cu noi pe această temă. Mă voi deplasa și în Brazilia în acest uh, sfârșit de săptămână pentru mai multe discuții, însă una dintre acestea se va referi la ceea ce facem în Iran și Irak. Și am înțeles ce mi-ați spus în legătură cu consolidarea și extinderea măsurilor întreprinse de Uniunea Europeană. Motivarea acțiunilor noastre și despre faptul că întreaga comunitate internațională ar trebui să încerce să ajungem la o soluție mulțumitoare. Deci vom menține aceste priorități, sancțiunile sunt importante, iar scopul lor este să încercăm să convingem Irakul să revină la masa negocierilor. O abordare dublă. Un al doilea domeniu la care vreau să mă refer este modul în care vor fi afectați oamenii, populația. Da, tocmai de-aia ne dorim ca Iranul să se întoarcă la masa negocierilor. Mă gândesc la urmările economice și urmăresc îndeaproape ceea ce facem noi pentru a ne asigura că efectele asupra populației iraniene sunt, uh, sunt minime. Însă e important ca și uh, cetățenii de acolo să înțeleagă ce facem. Știm că mulți iranieni au aceleași aspirații ca și noi, și anume ca Iranul să renunțe la ambițiile nucleare, militare. Însă e absolut crucial să se înțeleagă ceea ce facem, noi să înțelegem și să vedem care sunt efectele. Sistemele juridice naționale trebuie să asigure că uh, sancțiunile vor fi respectate. Iar colegii au menționat de asemenea faptul că tabăra de la Ashraf are o serie de rezidenți de origine iraniană. Da, noi încercăm să soluționăm în mod uh, satisfăcător uh, problema oamenilor din tabăra de la Shraf. Deci noi încercăm să găsim o cale pentru a le menține siguranța și pentru a le asigura un viitor. Membrii ai ONU discută cu statele membre privind anumite chestiuni legate de cetățenie și în altul comisariat pentru refugiați este implicat și mâine va avea loc o astfel de reuniune. Colaborăm cu Statele Unite ale Americii, cu alte țări și e important să progresăm, e important ca acești oameni să aibă un viitor și să nu rămână pur și simplu în acea tabără, pentru că noi nu avem niciun plan. E, această soluție la care s-a ajuns e o soluție de compromis, însă dacă vom acționa așa cum trebuie, vom reuși să asigurăm siguranța acestor oameni. Domnul Tenăc vorbea despre glorioasa cultură persană. Da, noi aici și peste tot în Europa știm că nu avem acum aceste divergențe cu poporul iranian. Nu. Noi vrem ca această cultură milenară să-și reia locul în concertul națiunilor. Însă, atunci când semnezi un tratat internațional, îți asumi o obligație pe care trebuie să o respecti și dacă nu faci asta, noi trebuie să intervenim. Totul se face la Consiliul de Securitate, iar acest for mi-a acordat mie mandatul cu care acționează Uniunea Europeană, însă sper că vom avea sprijinul necesar pentru ca aceste sancțiuni să fie percepute ca o contribuție importantă pentru a pune lucrurile în mișcare. Și pe această cale le cer iranienilor să reacționeze la scrisoarea mea și să preia ideile mele de acolo și să vină cu sugestii pentru a ne putea întoarce la, pentru ca această țară să se întoarcă la masa negocierilor. Vă mulțumim, doamnă Ashton. Avem șase moțiuni de rezoluție. Aici se încheie dezbaterea. Votul va avea loc mâine la ora 12.